o, mai mulți colegi au uh, făcut apel la Parlamentul European pentru ca acesta să joace un rol mai proeminent în întregul proces. Dacă este să analizăm uh, textul pe de întregul, au fost înaintate mai multe propuneri din partea doamnei Macovei, doamnei Latford și domnului Kirkhope. Ei doresc să adauge două criterii noi în vederea unei evaluări mai bune. Și anume, o acțiune rapidă, independentă a autorităților și o luptă împotriva uh, crimei organizate și a corupției. Pentru a evita orice neînțelegere, aș vrea să spun că sunt uh, de acord cu îngrijorările dumnealor, însă întrebarea este dacă ar trebui să includem criterii noi în sistemul Schengen. Părerea mea este că nu putem să facem acest lucru. Mai bine ar fi să găsim un, o altă posibilitate uh, astfel încât să extindem criteriile Schengen. Poate am putea să abordăm unele dintre aceste îngrijorări acolo unde au un impact asupra criteriilor Schengen existente în prezent. Însă, dacă este să ne gândim la mecanismul de evaluare, nu cred că suntem în poziția de a schimba acquis Schengen. Deci voi propune o soluție de compromis care să țină cont de îngrijorările exprimate de cei trei colegi menționați mai devreme și în același timp să respecte cadrul legal care ne guvernează activitatea. inițiativa pe care am putea o discuta pe viitor, și anume amendarea achiului Schengen, este ceva ce eu voi susține împreună cu toți colegii care sunt dispuși să o facă în ideea de a extinde numărul de criterii pentru achiul Schengen. Apoi, Monica Macovei a mai înaintat și alte amendamente privind rolul Europol. Mi se pare că atunci când vorbim de analiza de risc, și trebuie să accept acest lucru, avem nevoie de o formulare atentă astfel încât să putem răspunde la criteriile Schengen existente în prezent. Deci să luptăm împotriva traficului de uh, droguri, În ce privește doamna Landford și amendamentele sale, poate că uh, se poate, se poate ca și acest mesaj să le fie transmis domnului Latford și domnului Macovei. În ceea ce privește alte amendamente, am, uh, a fost menționată poziția Regatului Unit și a Irlandei. Acestea, acestora trebuie să le fie permis să participe la Schengen pornind de la o bază parțială. Deci se caută o soluție de compromis parțială. Eu nu am nicio problemă de a accepta um, propunerile înaintate de doamna Monescu, de domnul Enciu, de doamna Gând și așa mai departe. În ceea ce privește uh, amendamentele GUE, aș vrea să avem un schimb de opinii cu autorii pentru a înțelege mai bine ceea ce au dorit și pentru a vedea ce pot accepta. Am niște dubii în ceea ce privește propunerea domnului Lambrinidis. Doamna președinte, Uh, voi face un apel la domnul Lopez Aguilar, președintele acestei comisii, și îl voi ruga să trimită o solicitare uh, serviciilor juridice pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere referitor la temeiul juridic în acest caz. Pentru că acum este o oarecare incertitudine între cele două servicii juridice, cel al Comisiei uh, consideră că cel uh, din propunere este cel corect, însă, după cum am menționat la întâlnirea anterioară, există o serie de state membre care își bazează punctul de vedere pe uh, părerea, pe punctul de vedere al Consiliului, care consideră alt temei juridic a fiind cel potrivit. De aceea ar trebui să vedem și care este părerea uh, serviciului juridic de la noi, de la Parlamentul European. Să vedem dacă temeiul juridic uh, este, uh, propus de comisie este cel mai potrivit pentru noi sau mai degrabă cel propus de către Consiliu. Cam aceasta este situația. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Carlos. Cred că sunt tot mai multe elemente, tot mai multe lucruri care trebuie să fie clarificate între serviciile juridice. Voi da acum cuvântul președinției doamnei Husar și apoi comisiei. Köszönöm a szót, elnök asszony. A magyar elnökség szeretné tájékoztatni a parlamenti bizottság. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinția maghiară dorește să informeze Parlamentul Îmi cer scuze, domnule președinte, nu beneficiez de traducere, spune un deputat. Celelalte traduceri funcționează? Funcționează traducerea? Remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen elnök asszonynak a szót. Această problemă a fost uh, rezolvată. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. Aș vrea să informez Parlamentul în numele Consiliului cu referire la stadiul actual al lucrurilor că este un dosar foarte important. Evaluarea acheului Schengen și sporirea eficienței acestui uh, regim este importantă pentru noi. Președinția maghiară a făcut acest uh, raport, uh, a transformat acest raport într-o prioritate a sa, iar domnul Coelho, atunci când uh, se spune că se dorește o mai multă efectivitate și acțiuni mai efective împotriva celor care nu uh, se conformează acquis Schengen și nu îl îndeplinesc în mod adecvat, uh, are dreptate. Comisia trebuie să se implice mai puternic, nimeni nu neagă acest lucru la Consiliu, iar uh, noi ne dorim o procedură mai bună pentru a rezerva deficiențele. Se dorește de asemenea o distribuție mai echilibrată a atribuțiilor între Consiliu și între, pardon, între Comisie și statele membre. Aș vrea să vă asigur încă o dată că chiar dacă nu s-a ales foarte clar temeiul juridic, noi știm exact ce procedură urmăm. Consiliul dorește ca Parlamentul să se implice în acest proces, indiferent care este temeiul juridic. La Consiliu există o majoritate de state membre și acest lucru este o situație care se bucură de sprijinul serviciului juridic. Evaluarea acquis Schengen nu pornește de la temeiul juridic care a fost indicat inițial de către Comisie. Consiliul a acceptat acest aviz juridic inițial. Președinția crede că nu există niciun fel de nevoie de a continua o discuție pe marginea acestei propuneri și nu este nevoie să se mai intre în detalii, pentru că rezultatul depinde într-o mare măsură de dezbaterea politică de la Consiliu referitoare la regimul Schengen. Trebuie să mai fie făcuți pași care trebuie să fie deciși după ce această dezbatere politică va, se va fi sfârșit. este o certitudine faptul că sistemul de evaluare va trebui să fie implementat și că pașii următori vor depinde de deciziile strategice pe care le vom lua. Mulțumesc, doamna Husar. Și acum, din partea Comisiei, Monica Moshammer. Thank you very much. Um, there are a lot of interesting ideas in the amendment. Mulțumesc foarte mult. Au fost prezentate uh, o serie de idei interesante și aș vrea să reacționez la uh, categoriile de amendamente care au fost înaintate. Sigur, uh, aspectele tehnice și cele care vizează comitologia sunt evident, însă Trebuie să avem o echipă care să funcționeze mai bine, o echipă de experți și, de asemenea, statele membre trebuie implicate mai mult. Abordarea noastră merge pe această direcție. În ceea ce privește participarea altor organisme ale Uniunii Europene și raportorul a menționat deja Europolul, cu siguranță este loc uh, suficient pentru mai multă implicare. Uh, Europolul a fost, după cum spuneam, menționat, dar ar trebui să vedem și care este mandatul și evaluarea achiului, pentru că uh, există un mandat care poate fi alocat diferitelor uh, autorități. Trebuie să vedem uh, cum alocăm sarcinile și responsabilitățile și în ce domeniu putem să ne bazăm pe sprijinul diferitelor agenții. Există mai multe amendamente care doresc uh, să implice mai mult Parlamentul European și cred că ați observat intenția Comisiei de a fi cât mai transparentă față de Parlament, de a informa Parlamentul European. Însă anumite amendamente merg oarecum uh, cam departe în ceea ce privește activitatea zilnică de evaluare a Schengenului și nu cred că doriți să primiți dumneavoastră toate răspunsurile la planurile de acțiune și implementarea acestora, precum și la implementarea achiului. Cred că uh, nu ar trebui să împovărăm Parlamentul cu toate aceste informații. Și de asemenea, există întrebări deschise care depind de asemenea de orientarea politică pe care o vom primi în continuare. Introducerea de sancțiuni, aș vrea să uh, mă refer la comunicarea uh, Comisiei adoptată pe 4 mai, s-a prevăzut posibilitatea de a introduce controlul la frontiere în anumite cazuri cu adevărat excepționale, acesta va fi subiectul uh, discuției la Consiliul European și uh, vom vedea care va fi orientarea pe care o vom primi. Iar în cea de-a doua parte a mandatului, uh, domnul Coelho a menționat că nu ar trebui să creăm standarde duble. În propunerea noastră, noi am prevăzut posibilitatea de a utiliza regulamentul pentru prima parte a mandatului deci, eh, pentru suspendarea eh, controlelor la frontiere, însă decizia finală se ia odată cu eh, accederea în sine. Deci, aceste lucruri trebuie să mai fie discutate în vederea viitoarelor extinderi. În ceea ce privește extinderea domeniului de aplicabilitate, și vreau să mă alătur comentariilor făcute de domnul Coelho pe această cale, ar trebui să fim atenți, să vedem care este baza pentru evaluarea achiului. Dacă există o legătură cu aplicarea acquis Schengen putem să mergem puțin mai departe, însă trebuie să avem mereu mare grijă ce criterii avem, care sunt punctele de referință. Deci uh, și în această zonă ne așteptăm să mai avem discuții privind uh, domeniul de aplicabilitate. Și, last but not least, privind extinderea către uh, Marea Britanie și Irlanda, am explicat și la întâlnirile anterioare că excluderea sau neacoperirea acestor două țări a fost rezultatul o alegerii temeiului juridic. Însă, înțeleg observațiile și comentariile care au fost făcute și anume că Regatul Unit nu ar trebui să scape în ghilimele de evaluare. Deci, da, poate ar trebui să avem, să aruncăm o privire suplimentară și asupra modului în care putem trata această evaluare specifică. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Deschid acum dezbaterea. Pe listă am cinci uh, colegi care doresc să ia cuvântul. Domnul Enciu, doamna Danuca, doamna Weber, doamna Nedelciova și doamna Macovei. Da, vă vom pune și pe dumneavoastră pe listă. Domnul Enciu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, uh, nu pot să nu remarc încă o dată uh, profesionalismul de care dă dovadă raportorul nostru, domnul Coelho în ceea ce privește analiza acestui, uh, acestei comunicări și acestui raport. Eu, la fel, cred că majoritatea amendamentelor depuse aduc o contribuție pozitivă la ameliorarea mecanismului de valoare Schengen existent acum. Mă voi referi la câteva aspecte, în primul rând la transparență, Ținând cont de experiența negativă din trecut, consider că transparența și deplina asociere a Parlamentului European la toate etapele procesului de evaluare este o prioritate și cred că până amendamentele pe care au fost depuse s-au făcut progrese în acest uh, sens. Rămâne acum ca și Consiliul să fie de acord cu transparența față de Parlamentul European privitor la implicarea în vizite a agențiilor europene și a Parlamentului European, eu cred că trebuie încurajată participarea acestor agenții europene, în primul rând agenția Frontex, chiar și Europol și protecția datelor și toate celorlalte. De asemenea, eu aș fi de acord ca și în experiența pe care am avut-o împreună cu colegul uh, Carlos și alți membri ai uh, ai uh, comisiei noastre, în vizita pe care am făcut-o în Bulgaria și România, să implicăm și membrii uh, Parlamentului European pentru a participa la aceste uh, vizite. Privitor la analizele de risc, amendamentele care s-au făcut privind amendamentele de risc, cred că dintre acestea cea mai bună opțiune ar fi ca singura analiză de risc să fie făcută de către Frontex, dar care să țină și să ia în considerare și recomandările făcute din partea celorlalte agenții, Frontex, Agenția Drepturilor Fundamentale, Protecția Datelor și așa mai departe. Posibilitatea de a avea analize de risc diferite din partea mai multor agenții ar fi contraproductivă și ar crea oarecare confuzie. De asemenea, aș vrea să ridic uh, o problemă și anume s-a introdus aici niște noțiuni noi, anume măsuri de însoțire și criterii de evaluare suplimentare. Eu cred că toți suntem de acord că încrederea reciprocă între statele membre este un principiu de bază al Uniunii Europene, mai ales în acest domeniu al uh, Schengen. Dar uh, putem crea confuzie prin includerea așa ziselor măsuri de însoțire uh, printre criteriile de evaluare, mai ales ă, pentru că există în prezent norme specifice de evaluare pe aceste domenii, corupție, crimă organizată și așa mai departe, în dreptul Uniunii Europene. Și cred că este important să ne gândim la acest lucru. Putem include criterii suplimentare, dar forma acestora să fie, forma care s-a propus, consider eu că nu este satisfăcătoare și Trebuie aceste măsuri, dacă s-ar putea introduce sau se pot introduce, să fie strict definite ă, pe niște criterii care evaluările, în urma cărora evaluările să fie clare, transparente și obiective. Există un amendament care a fost ă, ă, aici adus în, în discuție și de către Carlo, și anume cel în care se fac referiri Uh, referire clară la România și Bulgaria, ceea ce creează din nou un dublu standard și eu aș fi de părere să găsim o soluție de compromis în care să eliminăm aceste referiri, pentru că nu este normal acest lucru. În sfârșit, referitor la mecanismul de sancțiuni, cred că suntem de acord cu toți că prioritatea în acest domeniu trebuie să aibă măsurile prealabile de asistență pentru un stat membru care uh, are probleme. Iar în cazul în care problemele serioase persistă, trebuie să aplicăm un sistem progresiv de sancțiuni care să meargă în final până la închiderea temporară a frontierelor interne. Acesta ar trebui să aibă loc în condiții stricte, așa cum de altfel a propus și colegul Carlos trebuie să fim atenți la definirea situațiilor în care această sancțiune maximă se poate aplica. Eventuale situații excepționale amintite în câteva amendamente trebuie să fie mai clar definite. Nu cred că putem accepta includerea în regulament de excepții de la aplicarea achisului, întrucât în acest fel s-ar pierde, de fapt, esența noului sistem de evaluare, care este acela de a proteja spațiul Schengen. Vă mulțumesc you, Mr. Enciu. The next speaker, Mrs. Dan Mulțumim, domnule Enciu, doamna Zdanoca. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur, în primul rând doresc să-i mulțumesc și eu domnului Coelio, nu doar pentru acest raport, ci pentru poziția dânsului în uh, relația cu Consiliul, Uh, în care a apărat drepturile Parlamentului European de a fi pe deplin implicat în procesul de luare a deciziilor. În ceea ce privește acest raport, noi susținem două idei ale raportorului care sunt cruciale pentru noi. Suntem de acord că aceeași procedură de evaluare ar trebui să uh, aibă loc și înainte și după aderarea la spațiul Schengen ar trebui să se pună mai mult accent asupra regulilor de protecție a datelor. Sigur că susținem și amendamentele tehnice cu care fac trimitere la noile reguli de comitologie. În ceea ce privește alte amendamente, am putea să le susținem pe multe dintre acestea, dar avem nevoie de clarificări. În primul rând, prima întrebare pe care o avem. Cine ar trebui să participe la vizitele pe teren neanunțate pentru a verifica absența controlelor la uh, frontierele interne. Va fi vorba doar de reprezentanți ai Comisiei sau, de asemenea, experți delegați de statele membre? Sigur că există nevoia de a implica statele membre pentru că Uh, spațiul Schengen se bazează pe încredere reciprocă, dar cum am putea să garantăm confidențialitatea unor astfel de vizite pentru ca acestea să fie într-adevăr eficace? A doua întrebare. Criteriile care nu se leagă pe deplin de achiul Schengen, cum ar fi nivelul criminalității organizate, organizate, corupție, reformă judiciară, ar trebui acestea să fie incluse în evaluare? Sigur că nu în ceea ce privește procesul de aderare care este în uh, derulare acum. După experiența cu Bulgaria și România, știm că mai multe state membre se referă uh, la aceste criterii, fără niciun fel de temei juridic. Noi înțelegem pe deplin uh, preocupările legitime, îngrijorările legitime ale acestor state membre cu privire la situația la frontierele externe ale Uniunii Europene. Însă, în primul rând, avem nevoie de un mecanism clar și previzibil de uh, cuantificare a îndeplinirii criteriilor. Al treilea punct. Reintroducerea verificărilor la controlul la frontiere ar trebui să fie o sancțiune pentru neimplementarea uh, acquis Schengen sau încălcarea vreunei dispoziții, avem nevoie de un sistem foarte previzibil. Ce probleme ar putea să uh, ceară reintroducerea controlelor la frontieră. Pentru cât timp se pot acestea reintroduce? Ce procedură trebuie utilizată pentru reintroducerea acestora și pentru abolirea lor? Și nu în ultimul rând, aceasta este o afirmație, nu o întrebare, în grupul verzilor, noi credem că doar amenințările reale ar putea să constituie motive pentru reintroducerea controlelor la frontieră ca soluție de ultim resort. Și ar trebui să fie amenințări imediate, nu ipotetice. Credem că numărul de migranți sau de uh, solicitanți de azil nu constituie o amenințare, pentru că uh, infractorii uh, sau uh, vame și corupți uh, sunt problema, de fapt. Și în cele din urmă aș dori să îmi exprim speranța că în viitorul uh, apropiat raportorul va putea să ne prezinte niște amendamente de compromis care să ia în considerare și îndoielile și necesitățile noastre de clarificare și așteptăm o cooperare, sperăm să avem o cooperare plină de succes pentru a putea să vă oferim, uh, domnule raportor, un mandat solid pentru negocierile viitoare cu Consiliul. Mulțumesc, doamna Stanoca. Renate Weber acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, raportorii noștri, noștri din umbră, raportoarea noastră din umbră nu este um, aici, din păcate, pentru că a trebuit să se întoarcă la Londra, așadar am să spun eu câteva cuvinte în numele ei și, de asemenea, în numele meu. Cred că ne aflăm acum într-un moment foarte interesant. Uh, un proverb chinezesc uh, spunea să uh, ura să trăiești uh, vremuri interesante, dar câteodată vremurile sunt prea interesante. Și e vorba aici de un astfel de moment. Mă bucur foarte mult că raportorul uh, nostru este Carlos uh, Coelho, pentru că am încredere în dânsul, am încredere în maniera dânsului de a aborda lucrurile și de a negocia și cred că uh, e pe drumul cel bun. Acum ne aflăm într-o situație în care vrem să ne asigurăm că spațiul Schengen, uh, o parte atât de importantă a acquis Uniunii Europene, uh, o realizare atât de importantă pentru cetățeni și pentru întreprinderi, nu ar trebui să complicăm acum acquis Schengen cu chestiuni care să dilueze, de fapt, uh, forța pe care a acumulat-o deja Schengen. Cu acest mecanism de evaluare dorim să obținem un progres care să ne permită să menținem ceea ce am obținut deva prin Schengen. Nu vrem alte mecanisme. Eu sper că Comisia nu va veni cu alte propuneri suplimentare. Noi în Parlament lucrăm uh, la acest mecanism de evaluare de asemenea, uh, lucrăm la codul frontierelor Schengen și aceste instrumente ar trebui să fie suficiente. Vrem să acoperim în ele elementele care trebuie acoperite. Acum, amendamentele care au fost depuse de mulți dintre colegi. Opinia mea personală deci nu mă refer acum, uh, nu vorbesc în numele sare pentru că și ea a depus amendamente. Eu cred că în timpul negocierilor pe marginea amendamentelor de compromis am putea să schimbăm anumite lucruri păstrând substanța amendamentului uh, Sarei care se referă la anticorup, împotriva corupției și mecanismele de verificare judiciară, dar fără să face trimiteri la două țări uh, anume, pentru că nu cred că acest lucru este important și nu este tocmai uh, just putem să păstrăm substanța fără să menționăm uh, exemple concrete și decizia privind cele două state. Pe de altă parte, în ceea ce privește modul în care vom evalua, o serie de amendamente vizează implicarea altor instituții, în primul rând Europol. Și aici problema este modul în care vrem să implicăm aceste instituții, pentru că din punctul nostru de vedere, textul inițial al Comisiei, și anume Comisia poate să invite Frontex, Europol, Eurojust și alte organisme europene relevante să desemneze un reprezentant care să participe ca observator la vizite, la controle în zona care intră în mandatul lor. Cred că este suficientă această formulare. Nu cred că avem nevoie de mecanisme suplimentare care nu ar duce decât la creșterea birocrației întregului mecanism de evaluare și ce ne dorim noi de fapt este un mecanism eficace și simplu care să funcționeze, să fie operațional și să facă ceea ce trebuie să facem pentru ca acordul Schengen să fie și mai eficace decât a fost până acum. În privința restului amendamentelor, sigur că ne vom întâlni și vom negocia cu interlocutorii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, Renate! Vezi, Carlos, suntem cu toții de acord și cu Renate că ai făcut o treabă excelentă până acum. Doamna Nedelceva! Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да започна с това да... Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului Coelho pentru raportul său atât de bine prezentat. Cu toții suntem de acord că achiul Schengen și dezbaterea acestei probleme sunt foarte oportune, pentru că trebuie să susținem libertatea de circulație, unul dintre succesele cele mai importante ale Uniunii Europene. Și raportul demonstrează ambiția noastră în acest sens, de a nu ceda, de a nu face niciun pas înapoi pentru a putea menține această liberă circulație în Europa. Iată de ce îmi doresc un rol întărit al Parlamentului European, care este practic garantul unei mai mari transparențe și unei mai mari participări din partea cetățenilor. Ajutorul acordat statelor membre care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește aplicarea acquis Schengen este foarte potrivit. Aceasta ar permite statelor care fac parte din spațiul Schengen să-și îndeplinească angajamentele. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra trei aspecte esențiale. Și îmi pare foarte bine să constat că aceste trei elemente sunt deja prezentate în raportul domnului Coelho. Vreau să mă refer aici la verificările făcute înainte și după constatarea unei deficiențe. Fiecare stat membru trebuie să respecte aceleași standarde și fiecare stat trebuie tratat în mod egal cu celelalte. Felul în care se realizează verificările la fața locului trebuie să fie după o modalitate imparțială, astfel încât valorile de risc trebuie să fie realiste și să nu se bazeze pe premize sau pe, pe ipoteze, ci pe fapte reale, pe dovezi. Aceasta va duce la creșterea legitimității acestui mecanism. În cadrul verificărilor, așa cum au spus și alți colegi, e nevoie ca agențiile competente să participe, însă responsabilitatea lor trebuie să fie foarte bine definită. E nevoie deci de o listă a agențiilor, Europol, Eurojust, Frontex, care sunt parte a echipei de experți și care trebuie să aibă un mandat foarte bine definit. Aceasta ar permite să evităm suprapunerea responsabilităților și să evităm, de asemenea, niște condiții suplimentare căror ar putea să fie supuse anumite state membre. Consider de asemenea că programele care trebuie prezentate după verificări de către statele membre ar trebui să fie coordonate. Raportul Comisiei n-ar trebui să se refere doar la un singur stat membru, ci la o întreagă frontieră comună și tocmai de aceea planurile statelor membre trebuie să fie coordonate între ele, în felul acesta putând lua acțiuni uh, împreună și permițându-le să fie eficiente. Și acum câteva comentarii în legătură cu amendamentul 87 al raportorului nostru, care se referă la sancțiuni și la posibilitatea de a reintroduce controlele la, frontiere, la frontierele interne. Aș dori ca raportorul să îmi explice mai bine ce înseamnă practic acest control parțial, pentru că se vorbește aici și de control parțial la frontierele interne, care sunt circumstanțele excepționale care ar impune o reintroducere a controlului la frontiere și ce ne-ar putea permite să spunem că, într-adevăr, termenul maxim de șase luni pentru reintroducerea acestor controle nu ar putea fi prelungit. Mulțumesc, doamna Macovei. Uh, thank you. Doamnă Mulțumesc, președintă, mulțumesc, uh, Carlos, pentru acest raport. Foarte pe scurt, am prezentat câteva amendamente, inclusiv lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, ca fiind măsuri de însoțire pentru mecanismul de evaluare. Și Aș vrea să fac câteva comentarii pe marginea acestor amendamente. Știm cu toții că încrederea reciprocă este unul dintre principiile de bază ale comunității europene și de asemenea a spațiului Schengen. În al doilea rând, încrederea, integritatea și lupta împotriva corupției sunt uh, interdependente. Voi avea încredere în cineva din altă țară atunci când uh, voi avea dovada că acea persoană nu este coruptă și aceste amendamente se aplică tuturor statelor membre, nu doar anumitor țări. Și dacă vedem care sunt cifrele statistice, vedem că există corupție peste tot. Nu vorbim aici doar de două, trei țări. Cred, de asemenea, că aceasta este poziția nu doar a cetățenilor români, pentru că eu reprezint România, ci în general a cetățenilor europeni în ceea ce privește lupta împotriva corupției și încrederea reciprocă în spațiul Schengen. A, săptămâna trecută s-a adoptat o comunicare și o decizie a Comisiei în legătură cu lupta împotriva corupției și pentru prima oară se stabilește o politică la nivel european pentru această luptă, deci se recunoaște într-un fel faptul că există această problemă a corupției la nivel european. Dacă analizăm această comunicare recentă, putem vedea că costul corupției, costul anual al corupției în Uniunea Europeană este evaluat la aproximativ 120 de miliarde de euro anual. În plus, se adaugă și părerea cetățenilor care consideră că corupția ar fi o problemă importantă pentru ei. În ultimul rând, aș vrea să fac referință la articolul 83 al tratatului, unde se arată că corupția este un delict foarte grav și că Uniunea Europeană, pe baza acestui articol, ar putea adopta măsuri obligatorii. M-aș reîntoarce acum la amendamentul 1, la amendamentul pe care l-am prezentat pentru considerentul 1. Încrederea reciprocă între statele membre se află în centrul spațiului Schengen și printre criteriile utilizate aici este vorba de cooperarea uh, între autoritățile polițienești, vamale și judiciare și dacă vorbim despre aceste lucruri, cooperarea judiciară implică corupția și criminalitatea organizată, care sunt bine definite la articolul 83 ca fiind la nivel transfrontalier. Domnul Icert. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate că voi surprinde vă surprinde pe colegii mei, însă aș vrea să reamintesc aici cazul Albaniei înaintea liberalizării regimului vizelor. Vă aduceți aminte panica care ne cuprinsese atunci în Europa? Se credea că tot întreaga nație albaneză va veni aici peste cetățenii Uniunii Europene. Existau probleme foarte mari în politica internă a Albaniei și cu toate acestea n-au existat niște fluxuri migratorii uh, excepțional de mari. Nu toți albanezii s-au deplasat în Uniunea Europeană pentru că a existat o creștere economică relativ stabilă acolo în Albania și toate acele temeri, toate acele îngrijorări care apăruseră, acele temeri uh, în legătură cu posibilitatea ca albanezii să invadeze Europa, practic au fost absolut nejustificate. Dacă ținem cont de ultimele evenimente din spațiul Schengen, aș vrea să vă reamintesc că aceste temeri, aceste îngrijorări sunt destul de frecvente și să consider că chiar dacă l-am felicitat pe domnul Coelho în legătură cu conținutul raportului său, ar trebui să fie felicitat sau chiar să primească și un premiu pentru bunul simț de care a dat dovadă și pentru faptul că și-a menținut sângele rece, pentru că n-ar trebui să avem tot timpul temeri și să ne gândim numai la catastrofe și la dezastre după aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen. Și aceasta cu atât mai mult cu cât în ultimele zile au fost prevăzute măsuri care vor fi fără îndoială utile și eficiente. Sunt absolut de acord cu ideea că Parlamentul European ar trebui să fie informat atât de către Comisie, cât și de către Consiliu și de către agențiile europene, Eurojust sau Europol. Această informare trebuie să fie coerentă, completă, totală, aș spune. Ar trebui să se facă în permanență 24 de ore din 24. Pentru că aceasta ar putea evita specula. Și aș dori că în raportul, aș dori să semnalez că în raportul Europol se regăsesc de asemenea comentarii în legătură cu Bulgaria și România care nu se bazează pe studii serioase sau pe dovezi clare. Poate că ele există, dar ele nu sunt menționate în raportul acestei agenții. Într-un mare oraș de pe litoralul Mării Negre, se spune despre acest oraș că este o adevărată poartă de intrare a cocainei în Europa. Și atunci mă întreb cine a constatat acest lucru, cine a dovedit acest lucru. Mă întreb dacă acest oraș face parte dintre, din acel triunghi despre care se vorbește al criminalității între România, Bulgaria și Turcia sau cum. Întotdeauna trebuie să ne bazăm pe fapte și pe dovezi clare și tocmai de aceea cred că Parlamentul ar trebui să fie informat în detaliu până la ultimele dovezi și ar trebui să fie foarte atent să perceapă tot ce se întâmplă peste tot și tot ce are de-a face cu spațiul Schengen. Deseori, rapoartele pe care le primim de la Europol, Eurojust sau de la Frontex sunt redactate cu ajutorul unui limbaj foarte tehnic, profesionist, și putem vedea în spatele acestui limbaj o atitudine corporatistă, practic. Știm că există persoane care redactează aceste rapoarte și care vor să-și demonstreze solidaritatea față de colegii lor din alte țări sau decepția lor față de aceiași colegi. Pentru că cum altfel putem să ne explicăm faptul că atunci când reprezentanții Frontex sau Europol vizitează România sau Bulgaria, întâlnirile întotdeauna sunt prietenoase, toată lumea își dă cadouri și până la urmă la o întâlnire a miniștrilor la Consiliu nu auzim de decât critici foarte dure care nu menajează în niciun fel cele două țări. Deci, ar trebui să fim foarte atenți și să nu tolerăm o astfel de subiectivitate pentru că este foarte periculoasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte am să dau cuvântul domnului Marinescu. Mulțumesc! Spațiul Schengen nu are în acest moment un mecanism de urgență care să poată fi declanșat în cazul în care un stat membru nu își îndeplinește angajamentul său față de celelalte state. Eu cred că e o mare problemă care subminează credibilitatea Schengen. Introducerea controalelor la frontieră acum uh, este o decizie pe care orice stat membru o poate lua fără a cere aprobare la nivelul uh, Uniunii. De aceea este important să se stabilească un mecanism care ar permite adoptarea la nivelul Uniunii a reintroducerii temporare a controlelor la frontierele interne în cazuri excepționale bine determinate și limitate în timp. Consider că reintroducerea controlelor la frontiere trebuie să se întâmple doar în ultimă instanță și numai în cazul în care, în urma evaluării pe teren și ajutorului acordat de Frontex, statul membru nu este în măsură să remedieze deficiența în termen de șase luni. Subliniez importanța consolidării rolului Frontex și a operabilității recent propusului uh, uh, Corp European de Polițiști de Frontieră. Decizia cu privire la reintroducerea controalelor trebuie luată de către Consiliu la propunerea Comisiei cu o majoritate calificată. Rolul Comisiei este deosebit de important în asigurarea coordonării programelor de evaluare. Procesul de evaluare Schengen trebuie însă să fie realizat în cooperare, în cooperare cu experții statelor membre și cu reprezentanți ai Parlamentului uh, European. Este important să se stabilească măsuri financiare compensatorii pentru a sprijini statele membre afectate de reintroducerea controalelor la frontierele interne. Iar referitor la extinderea domeniilor uh, de evaluare uh, Schengen, uh, Cred că se poate face acest lucru, dar criteriile trebuie introduse mai întâi în achiul uh, Schengen. Mulțumesc. Marian. Well, I give now back the floor to uh, Carlos Coelho. Mulțumesc, voi da acum cuvântul uh, domnului Carlos Coelho pentru a sintetiza și a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Există niște îngrijorări cât se poate de obișnuite. Transparența, protecția datelor, o implicare mai puternică a Parlamentului European. Acestea sunt puncte cu care putem fi cu toții de acord, după părerea mea. În al doilea rând, avem uh, o problemă, pentru că cu toții pornim de la același punct de pornire. Punctul nostru de pornire a fost să conștientizăm, să luăm la cunoștință faptul că mecanismul de evaluare uh, al aplicării acquis Schengen în prezent nu funcționează bine. Și nu funcționează bine pentru că analiza peer-to-peer nu a funcționat suficient de bine. Asta înseamnă că fiecare stat membru l-a scuzat pe celălalt stat membru solicitând aceleași criterii ușoare în momentul când a sosit timpul ca statul membru respectiv să fie analizat. Și deci nu au existat consecințe. Și nici nu vor exista atâta timp cât se păstrează actualul mecanism de evaluare, cu excepția statelor candidate. Și la această comisie, la LIBE, de foarte multe ori am fost cu toții de acord când am spus că nu suntem de acord cu standardele duble. Un sistem pentru țările candidate și alt sistem aplicat uh, actualelor state membre ale spațiului Schengen. De aceea avem nevoie de un sistem european. a cărei conducere să rămână la Comisia Europeană. Unii colegi au menționat deja acest lucru. Vorbim despre încrederea reciprocă. Și în aceste echipe, statele membre ar trebui să aibă niște experți pe care să îi implice. Iar uh, bunul rezultat al acestui sistem ar fi să avem o abordare europeană cu implicarea statelor membre. Și dacă vom reuși să configurăm sistemul în acest fel, atunci vom reuși să avem un uh, sistem, un mecanism de evaluare bun. Unii colegi au vorbit despre criterii noi. Am mai spus asta și înainte. Să îi înțeleg pe cei care exprimă îngrijorări referitoare la corupție și la crima organizată. Și cred că putem ajunge la un compromis ca în acest raport de evaluare să se facă o referire la corupție și la crima organizată în măsura în care ele pot susține uh, aplicarea achiului Schengen existent. Însă, în acest text juridic, nu putem să trecem de această limită, pentru că nu avem temeiul juridic pentru a face acest lucru. Un alt aspect important este să știm și să decidem dacă în temeiul juridic al uh, achiului Schengen ar trebui să extindem achiul Schengen. Și eu sunt de acord să susțin orice propunere a colegilor pentru a face acest lucru. Să extindem criteriile Schengen, însă nu putem face acest lucru cu instrumentul juridic uh, despre care vorbim, pentru că ne lipsește temeiul juridic. Putem face referire la corupție și la crima organizată dacă vorbim despre aspecte care suminează aplicarea achiului Schengen. Și am vorbit despre anumite domenii care sunt uh, abordate și unde vorbim despre corupție și crimă organizată, uh, traficul cu uh, stupefiante, traficul cu oameni. Deci putem să facem referire la aceste îngrijorări. Deci cred că în aceste domenii și numai atunci când este vorba despre propuneri și amendamente înainte de doamna Macovei, doamna Ladford, uh, și domnul Kirkhope, am putea să găsim un compromis știind că avem doi pași. Primul pas, să punem corupția și crima organizată în acest text într-un fel încât să se aducă atingere achiului Schengen și să încercăm să extindem achiul Schengen într-un alt text, într-un alt document, introducând criterii noi. În fine, nu, îmi cer scuze, Maria. La ce mă gândesc atunci când vorbesc despre controle, la, controle parțiale? un uh, mecanism de evaluare poate constata că există o problemă într-o țară. Nu la toate frontierele, la o frontieră specifică. Și când vorbim despre o anumită frontieră, vorbim despre o frontieră regională, câțiva kilometri sau un anumit tip de frontieră. Putem găsi o țară cu probleme numai la o anumită frontieră, numai la frontiera, uh, să zicem, de coastă. Și știm că un stat membru, care este uh, membru în spațiul Schengen, are un control bun la frontierele pe teren, dar nu în porturi. Și atunci ar trebui să abordăm problema cu atenție și să abordăm strict zona în care există problema. Și într-un asemenea caz avem un control parțial. Abordăm doar uh, zona în care există problema, nu toate frontierele. Și cea mai importantă problemă este reintroducerea granițelor, reintroducerea frontierelor și controlelor la frontieră. Permiteți-mi să fiu cât se poate de clar. Încercăm să punem pe picioare un mecanism bun de evaluare cu abordare europeană, cu Comisia Europeană la conducere, implicarea statelor membre și transparență, deschidere către Parlamentul European. Ce se întâmplă când problema este identificată? După părerea mea, și am propus un amendament pe această direcție, dacă se găsește o problemă, ar trebui să abordăm strict problema. Iar prima reacție ar trebui să fie să încercăm să ajutăm statul membru să ajute pro- să rezolve problema respectivă cu Frontex-ul, cu alte instrumente pe care le avem la dispoziție. Să încercăm să ajutăm statul membru să rezolve situația respectivă. Dar ce vom face dacă problema persistă? Vom uh, spune, da, am făcut eforturi, am uh, ne-am folosit de toate instrumentele noastre și asta este? Nu, dacă problema persistă, avem o problemă de securitate care vizează toate zonele Schengen. De aceea ar trebui să prevedem sancțiuni. Deci haideți să transformăm asta într-o dramă, pentru că în momentul acesta fiecare stat membru în parte poate reintroduce controlele la frontieră. Fiecare stat membru, la fiecare frontieră. Ceea ce cerem noi este să se ia o decizie colectivă. Dacă un stat membru uh, poate reintroduce controlele la frontieră, la orice frontieră, de ce toți ceilalți, Uniunea Europeană ca întreg, nu poate să ia aceeași decizie? Pentru că dacă partenerii consideră că există o problemă la o frontieră și problema nu a fost rezolvată, Frontex nu a fost suficient, instrumentele europene nu au avut efectul scontat, nu au fost suficiente pentru a ajuta statul membru să rezolve problema, atunci probabil că ar trebui să luăm altă decizie și să spunem vom reintroduce controlul la frontieră, pentru că toți ceilalți, colectivul Uniunii Europene, nu mai are încredere în controlul făcut la frontiera externă respectivă. Sigur că trebuie să fie o soluție de ultim resort nu va fi folosită prea des. Dar faptul că există această posibilitate de ultim resort face această secțiune să funcționeze, astfel încât să se evite problemele mai mari. Și ar trebui să fie un proces cu o examinare democratică propunerea Comisiei, decizie a Consiliului și recomandarea Parlamentului, pentru ca toate instituțiile europene să fie implicate. Și după părerea mea, dacă nu reușim să construim un mecanism de evaluare cu o abordare europeană, implicarea statelor membre, implicarea Parlamentului European și această idee că ar trebui să putem interveni și dacă este o decizie proastă să există consecințe, dacă nu reușim acest lucru, atunci nu vom uh, avea o soluție bună și nu vom răspunde în mod corespunzător. Domnule președinte, permiteți-mi încă un minut pentru a încheia. Comisiei aș vrea să îi mulțumesc privind avizul de conținut împărtășesc cele mai multe observații referitoare la conținut. Poate că anumite amendamente merg prea departe, însă sunt uh, lucruri care pot fi discutate. Și cu siguranță vom găsi un compromis între cele trei instituții. Și acum, în încheiere, aș vrea să spun ceva Consiliului. Înțeleg că președinția este obligată să ne spună care este punctul de vedere al Consiliului trebuie să spun că sunt oarecum dezamăgit de Consiliu. Dacă am înțeles corect, ei s-au oprit la problema temeiului juridic și nu vor discuta nimic altceva până când uh, nu se ia o decizie privind temeiul juridic. Doresc să spun uh, un lucru Consiliului, cât se poate de deschis. Dacă Consiliul dorește să schimbe temeiul juridic, cred că face un pas greșit. Și asta din două motive. În primul rând, pentru că orice nou text juridic referitor la mecanismul de evaluare a aplicării acquis Schengen ar trebui să fie decis prin codecizie, nu există altă cale, cu alt temei juridic va trebui să răspundeți în fața statelor membre referitor la noua guvernanță din uh, zona Schengen și nu construiți cel mai bun mediu, cel mai bun climat în relația cu Parlamentul, luând o asemenea decizie. În al doilea rând, am început deja procedura de codecizie prin propunerea făcută de comisie și cred că este o cooperare loială care este prevăzută și în tratate ca după ce a început o procedură legislativă să nu se mai modifice temeiul juridic pentru a nu se lua procesul de codecizie de la Parlament. Consiliul nu ține cont nici de politic, nivelul politic, nici de nivelul juridic. Și dacă nu se clarifică aceste aspecte, nu vom rămâne pur și simplu fără să acționăm. Va trebui să răspundem. Deci dacă Consiliul dorește să meargă pe această cale, noi vom reacționa în mod corespunzător. Aceasta este răspunsul cât se poate de deschis și de transparent la acești pași greșiți pe care i-a făcut Consiliul. Mulțumesc, Carlos! vom uh, avea o prezentare a serviciului juridic și a avizului său referitor la temeiul juridic la următoarea comisie a LIBE pe 12-13 iulie și atunci uh, vom putea afla care sunt detaliile. Mulțumesc, uh, stimați colegi, pentru contribuțiile dumneavoastră și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi și anume o dezbatere privind viitorul CEPOL. Este vorba despre o discuție ca urmare a refuzului um, descărcării bugetare pentru bugetul din 2007, iar uh, Comisiile de Buget și Control Bugetar ne ruga să începem o discuție referitoare la, la viitorul acestei. Uh, agenții. L-am invitat pe domnul Banfi, directorul CEPOL, să ne fie alături în această după amiază. Și înainte de a-i da cuvântul, trebuie să vă spun că dânsul este noul director al acestei instituții și se pare că au apărut uh, mari schimbări uh, la conducere și în domeniul administrativ. Înainte de a-i da cuvântul, îi rog pe colegi, dacă au întrebări uh, precise, Domnul Banfi poate răspunde la acestea și ne poate informa despre cele mai noi evoluții ale agenției. Da, mă uit către colegi, doamna Mathieu. Doriți să adresați noastră prima o întrebare, alți colegi. Bun, doamna Mathieu. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, Vorbim despre viitorul CEPOL astăzi, tocmai pentru a ține cont de lucrările Parlamentului în domeniul controlului bugetar. Vă reamintesc foarte pe scurt, Parlamentul a refuzat descărcarea de gestiune pentru anul 2008 pentru CEPOL și aceasta a fost prima oară când Parlamentul uh, refuza o astfel de descărcare de gestiune și tocmai de aceea astăzi se vorbește despre viitorul CEPOL cu membrii Comisiei Libe, care este responsabilă pentru această agenție. Vreau să vă reamintesc că între timp a fost numit un alt director și domnul Banfi nu este responsabil practic de acea problemă cu descărcarea de gestiune. Este bine de menționat acest lucru de la început. Prin definirea priorităților programului de la Stockholm, CEPOL a contribuit la formarea de înalți responsabili în statele membre și are rolul său în domeniul justiției, libertății și securității. Întărirea spațiului Schengen face să avem nevoie de forțe europene bine formate și pregătite pentru lupta împotriva criminalității. Ținând cont de situația actuală, CEPOL nu își poate îndeplini rolul și nu poate fi eficientă. Într-adevăr, CEPOL-ul este o agenție foarte mică, mai puțin de 23 persoane în 2010, domnule director, cel puțin asta știm noi, care funcționează ca un fel de secretariat al unei rețele de funcționari care sunt răspândiți pe teritoriul european. Secretariatul se află la Bramsi, la uh, câteva zeci de kilometri de Londra, într-o circumscripție care nu este prea atrăgătoare pentru a recruta personal competent. Cred că avem 45 de milioane de euro, 45 de mii de euro uh, buget pentru toate cheltuielile. Anul trecut s-a făcut o concentrare a puterilor pentru a, a ajuta agenția, dar aceasta a slăbit puterile sale. Statele membre sunt reprezentate de la 1 până la 4 persoane în, în Consiliul de Administrație pentru luarea de decizii dificile. Domnule director, ați sugerat de asemenea participarea, limitarea participării doar la două persoane și aș merge și mai departe, cred că un singur reprezentant e de ajuns, așa cum se întâmplă pentru alte agenții. Rolul directorului la ora actuală este paralizat de secretariat și de Consiliul de Administrație și ar trebui să fie întărit pentru o mai bună gestiune administrativă și pentru a-i permite să se dedice obiectivelor cheie ale agenției. În sfârșit, în încheiere, aș vrea să revin asupra localizării secretariatului, care este o chestiune cheie pentru mine, pentru existența însăși a CEPOL-ului. Aș putea să vă propun, de exemplu, în Bruxelles, unde se află Olaful, sau la Haga. Acolo ar fi o decizie strategică și coerentă, ținând cont de misiunea CEPOL și agențiile JAI. Pentru mine, domnule director, nu e vorba aici de a pune sub semnul întrebării coerența acestei agenții. Agenția la Comisia noastră este percepută ca fiind foarte importantă, însă în situația actuală, agenția dumneavoastră, care este esențială pentru formarea polițiștilor, nu poate funcționa așa cum ar trebui. Bineînțeles că ați făcut propuneri, știu că Comisia s-a gândit și la alte propuneri, însă pentru mine fuziunea cu Europolul, de exemplu, din punctul meu de vedere, nu cred că ar fi rezonabilă sau coerentă, o întărire a rolului CEPOL a agenției dumneavoastră, o relocalizare, pentru că la Bramsil, așa cum v-am spus, aceasta nu este o alegere coerentă în ziua de astăzi. Așteptăm propuneri concrete pe această temă. Știu că ați făcut eforturi deosebite pentru a putea trece peste această pagină neagră a trecutului și sper atât pentru Comisia Live, cât și pentru formarea polițiștilor, să găsim o nouă locație pentru CEPOL și așteptăm propunerile dumneavoastră de astăzi. Curaj, oricum, domnule director! I, uh... Mulțumesc! Am primit o cerere din partea comisiei care dorește să intervină și după aceea am să dau cuvântul domnului Banfi. Mulțumesc, doamnă președintă. Această chestiune a modificării situației juridice, aceasta fusese prevăzută pentru anul 2013. Noi am început deja lucrările ținând cont de posibilitatea modificării temeiului juridic pentru existența cepolului în 2013, însă acest lucru poate fi anticipat, bineînțeles. Pot să vă spun că la comisie ne gândim din ce în ce mai mult la posibilitatea de a face această modificare mai devreme. Am cerut o evaluare care să fie făcută de serviciile noastre, care va fi gata în vara anului viitor. Și pot să spun că sunt încurajat de cuvintele pe care le-am auzit de la raportor, care consideră că CEPOL-ul este o agenție utilă cu un rol important pentru Uniunea Europeană. Salut de asemenea faptul că în conformitate cu informația pe care am obținut-o de la Serviciul de Inspecții a Comisiei, chiar în urmă cu două zile, din punct de vedere al managementului și administrativ, CEPOL-ul este considerat uh, ca fiind ok, managementul acestei agenții este considerat ca fiind uh, la nivelul mediei sau chiar peste media agențiilor europene. Deci, în acest sens, aș vrea să vă felicit, domnule Banfi, pentru tot ceea ce ați făcut în acest scurt interval de timp de când ați fost uh, numit în fruntea agenției. Comisia are speranțe foarte mari în ceea ce privește CEPOL-ul și formarea forțelor în acest domeniu. Sperăm de asemenea să avem o schemă europeană așa cum se specifică în programul de la Stockholm. CEPOL, deci, are un rol foarte important de jucat și acum că s-au rezolvat problemele de natură administrativă și financiară, cred că a sosit momentul să ne gândim la politicile de care avem nevoie pe viitor în acest domeniu. Toată lumea probabil că e de acord că uh, Ținând cont de situația actuală a politicilor în domeniul afacerilor interne, avem o serie de agenții care există, însă pentru ca totul să funcționeze, ar trebui ca aceste instrumente și agenții pe care le avem să fie cunoscute de toată lumea. Există deci o problemă de cunoaștere, de încredere, deci formarea acestor forțe de aplicare a legii este crucială la ora actuală. Nu este o chestiune uh, periferică, să zic. Nu, ea se află în centrul, în miezul problemei pentru securitate și justiție la ora actuală. Ținând cont de toate aceste aspecte, acum că agenția este din nou pe picioare, care are un rol bine definit, că are un management eficient și solid, ne întrebăm dacă acesta este momentul pentru a face ipoteze în legătură cu posibilitatea fuzionării CEPOL-ului cu Europolul și toate consecințele pe care aceasta le-ar aduce cu ea. pun această întrebare mie și vă adresez și dumneavoastră pentru că mi se pare ciudat că acum că în sfârșit felicităm agenția pentru tot ceea ce face, ne gândim la această restructurare esențială din punct de vedere administrativ printr-o fuziune cu Europolul, pe care de altfel nici Europolul nu și-o derește. Și în special ținând cont de faptul că chiar dacă ar fi fost o idee bună, ceea ce pun sub un mare semnal întrebării, cred că Parlamentul ar trebui să fie foarte conștient de dificultățile unui astfel de proces. Asta nu se poate face de pe o zi pe alta. Ne-am confruntat cu probleme practic uh, pe o perioadă de 8 ani de zile. Nu se poate face o astfel de fuziune în câteva luni. E nevoie de mulți ani. Probabil că vor exista state membre care nici nu vor fi de acord cu această propunere. Deci, sincer, ce să vă spun, din punctul meu de vedere, cred că ar fi mult mai util să încercăm să susținem și să promovăm CEPOL-ul pe viitor, astfel încât acesta să dețină structura, resursele de care are nevoie și să oferim acea politică de training de care are nevoie Europa. Există însă un singur punct asupra căruia nu sunt de acord, dacă îmi permiteți, cu raportorul. Din informațiile pe care le-am primit de la secretariatul CEPOL-ului, nu există nicio problemă cu recrutarea personalului la agenție. Deci, faptul că um, sediul este la Bramsil poate nu e pe placul tuturor, dar se pare oricum că multora le place chiar dacă altora nu. Deci, oricum, aceasta nu este o problemă de natură practică, deci nu uh, prezintă o problemă pentru recrutare. Până acum s-au acoperit toate posturile vacante, deci mă întreb dacă aceasta este o problemă reală sau nu. Și asta este tot. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc Comisiei. Un coleg dorea să intervină înainte de a da cuvântul domnului director, doamna Macovei. Uh, thank you very much. Um, Mulțumesc. Aș vrea să spun Câteva cuvinte în legătură cu această propunere de fuziune cu Europolul. Am auzit și comentariile făcute de comisie și îmi amintesc că în raportul din anul 2009 al uh, DG GLS s-a vorbit despre această posibilitate. Se pare că este o poziție oarecum veche în timp și pot să spun că nu ne gândim la schimbări într-o perioadă de câteva luni de zile. Ne gândim doar la cooperarea judiciară, dorim eficiență și dorim de asemenea o eficiență a costurilor. Aș dori să fac și câteva comentarii în legătură cu programul multianual 2011-2014. Claritatea acestui plan de acțiune multianual a fost criticată atât de serviciile interne ale Comisiei, cât și de către Parlamentul European. Deci asta nu înseamnă că acum că avem un management nou, toate lucrurile se vor schimba și toată lumea va primi note bune. Deci aș dori, dacă se poate, un răspuns asupra acestei probleme de claritate a planului de acțiune multianual. Așteptăm de asemenea din partea Curții de Conturi raportul de audit independent și pot să spun că eu sunt raportor pentru anul 2010 pentru descărcarea de gestiune, deci am analizat cu atenție această problemă. Dacă ne gândim la posibilitatea fuziunii, o idee care a fost discutată îndelung aici, aceasta nu înseamnă că n-ar trebui să ajungem și la un rezultat la un moment dat. Eu una sunt pentru această soluție, bineînțeles cu toate condițiile necesare create și aceasta pentru a avea o mai mare eficiență a cheltuielilor și pentru a elimina problemele structurale existente. Nu mă refer aici la locația, la sediul din Marea Britanie, vreau să spun doar că această agenție care este atât de mică, cu resurse administrative atât de reduse, e foarte greu să facă față procedurilor atât de complexe, așa cum se arată în regulamentul uh, Comisiei. Și dacă vedem descărcarea de gestiune din 2009, putem vedea că în procedurile de achiziții publice și de recrutare a personalului au existat deficiențe foarte grave. Deci, încă o dată, e foarte greu să se facă, uh, să se adopte măsurile corectoare necesare. De asemenea, mi se pare că fuziunea cu Europol ar prezenta multe avantaje, s-ar face economii, în ciuda costului inițial al fuziunii, dar pe termen lung ar exista economii, o, un impact pozitiv asupra activităților ambelor pozitiv, ambelor agenții și un singur Consiliu de Administrație. Deci, bineînțeles, vorbim de o schimbare care uh, va lua ceva timp, nu vorbim de o schimbare făcută în câteva luni de zile, deci trebuie să prezentăm care sunt argumentele reale pe această temă. Mulțumesc, Monica! Mulțumesc că atunci am ascultat diverse argumente, puncte de vedere. Am să dau cuvântul acum domnului director al CEPOL și aș vrea să vă felicit de asemenea pentru ceea ce ați reușit într-o perioadă scurtă de timp, așa cum a spus și Comisia. Vă dau cuvântul și așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, în primul rând doresc să îmi exprim mulțumirile pentru că m-ați invitat și îmi dați ocazia să vorbesc despre Colegiul European de Poliție. Aceasta este prima dată când am, primis, am primit o invitație pentru a veni în fața Comisiei Libe, pentru că sunt oaspete frecvent al Comisiei Cont. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că la mijlocul lui februarie anul trecut, când am uh, uh, pășit în biroul din Bremsil, am găsit o moștenire foarte complexă și plină de provocări. Din punct de vedere administrativ, a trebuit să uh, realizez o gestionare a crizei pentru a asigura uh, respectarea regulilor, pentru a transforma Uh, conducerea într-una profesionistă. Dificultățile CEPOL nu au fost cauzate de dimensiunea uh, CEPOL, ci de uh, conducerea și gestiunea improprii. Acest lucru este reliefat foarte clar de rezultatele de până acum. În anul trecut și an, anul trecut a fost anul gestiunii crizei și anul acesta este un an în care deja începem să vedem realizări. Sigur că Colegiul European de Poliție a pierdut încrederea Parlamentului European. Și eu personal consider că acesta, aceasta este una dintre cele mai importante priorități pentru Colegiul European de Poliție acum, recâștigarea acestei încrederi. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acei indivizi care au cauzat problemele nu mai sunt uh, angajați activi ai uh, CEPOL. În momentul acesta am 37 de colegi, avem 26 de agenți uh, temporari și, în plus, avem 10 uh, poziții contractuale, plus 45 de colegi care lucrează în cele 27 de state membre, în, cu normă întreagă, dar uh, finanțați prin rețeaua CEPOL. Acesta este personalul pe care îl avem în momentul de față. Însă vreau să vă informez că CEPOL funcționează în mod legal, în mod regulamentar și uh, în mod operațional, ceea ce arată auditurile noastre. Începând de anul trecut, am primit, uh, am avut audituri din partea Curții de Conturi. Un audit al Curții de Conturi în 2010 nu a găsit niciun fel de nereguli sau de ilegalități. În același timp, Serviciul de Audit Intern uh, a făcut un audit privind punerea în aplicare a planului multianual, concluzia fiind că, că conducerea CEPOL pune în, apli, pune în aplicare în mod adecvat acest plan. Um, am vrut să vă prezint uh, o perspectivă transparentă asupra rezultatelor CEPOL, de aceea v-am pus la dispoziție aceste informații. Um, în acest an, pe baza cererii dumneavoastră, Curtea de uh, con... Curtea de Conturi a făcut un audit, uh, punerea în aplicare a planului multianuat, rezultatul fiind același ca și al auditului realizat de Serviciul de Audit Intern, și anume că CEPOL implementează în mod adecvat acest plan. În mai acest an, Curtea de Conturi a realizat un alt audit, ne-a auditat conturile din 2010 de asemenea gestiunea resurselor umane și achizițiile. Și vreau să vă informez că CEPOL a primit uh, rezultate de audit excelente. Nu există niciun fel de rezerve, niciun fel de remarce, de critici la uh, conturile noastre finale. CEPOL și-a îndeplinit toate obligațiile juridice în timpul prevăzut. Mai mult decât atât, Ombudsmanul European a revizuit în mai uh, site-ul web al CEPOL și transparența acestuia și a ajuns la concluzia că site-ul web CEPOL este transparent, este prietenos cu utilizatorii și furnizează toate informațiile necesare. Sigur că eu am am uh, dat curs uh, așteptărilor Parlamentului European de a crește transparența, de aceea ne-am publicat bugetul, de asemenea am publicat informații privind acții, achizițiile, nu doar cele uh, în desfășurare, ci și toate contractele, astfel încât toată lumea să aibă acces la activitățile CEPOL în acest mandat. Mai mult decât atât, conform planului multianual și a deciziei Consiliului care stabilește, înființează colegiul CEPOL. Raportul de evaluare de 5 ani a fost încheiat și a fost transmis grupurilor de lucru din Consiliu. Acest raport cincinal a fost completat cu șapte recomandări și mă bucur foarte mult să vă pot informa că toate um, grupurile de lucru ale Consiliului, Comisia Articolului 36 și săptămâna trecută întâlnirea miniștrilor, iau notă de această evaluare pe 5 ani și s au pus de acord cu privire la implementarea celor șapte recomandări. Regret să vă spun că dificultățile administrative și gestiunea uh, improprie au umbrit uh, performanțele bune ale Colegiului European de Poliție și al rețelei acestuia. Sper că în curând va veni vremea să putem să recâștigăm încrederea Parlamentului European și să ne putem focaliza asupra muncii noastre de bază. Vreau să vă mai eh, spun ceva legat de relocare. Sigur că această chestiune este una politică. Eh, sediul CEPOL este prevăzut în decizia Consiliului, care înființează CEPOL-ul, deci e vorba de o decizie a ministrilor. Însă, un lucru e important de spus. Nu este adevărat că numărul mare de posturi vacante la CEPOL au, fost, uh, au avut ca și cauză locația acestuia. De anul trecut, din februarie, am primit mai mult de 600 de uh, candidaturi pentru CEPOL. De fapt, avem uh, pentru fiecare poziție un număr de uh, mediu de aproximativ 20 de cereri, dar am avut și un post recent pentru care am primit mai mult de 90 de cereri. Și mă bucur să vă pot spune că am putut să nominalizăm candidați uh, adecvați Uh, și chiar în anumite cazuri am putut să uh, înființăm, să creăm și liste de rezervă, pentru că existau mulți candidați potriviți pentru diferitele posturi. Sigur că uh, acest lucru duce la um, o schimbare de paradigmă privind Comisia Europeană, Consiliul de Guvernare și, de asemenea, auditorii. Natura colaborării pe care am avut-o cu auditorii, fie că a fost vorba de Curtea de Conduri sau de uh, Serviciul de Audit Intern, sigur, eu înțeleg uh, abordarea dumneavoastră critică și frustrarea Parlamentului European care a auzit an după an vom face ceva, vom face ceva și nu s-a făcut nimic. Acum însă sunt aici pentru a vă informa că am făcut ceva. Uh, cred că, doamnă președinte, cred că am vorbit un pic prea mult. Vă mulțumesc pentru această ocazie și sigur sunt uh, pregătit să, să vă dau răspunsul dacă mai sunt întrebări. Președinte, mulțumesc domnule Banfi pentru aceste informații detaliate. Dacă nu mai există alte intervenții, atunci vă vom felicita pentru munca pe care ați depus-o într-o perioadă de timp atât de scurtă. Cred că este foarte importantă activitatea dumneavoastră la CEPOL și vă mulțumim încă o dată pentru că ați fost aici și ne-ați uh, oferit aceste informații. Vă urăm mult succes! Mulțumesc, dragi colegi! Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, așadar încheiem această reuniune. Următoarea reuniune libe este programată pe 12 și 13 iulie. Mulțumesc și un weekend plăcut tuturor!